monsieur le président de la république domnule președinte al republicii cote d'ivoire sunteți binevenit la parlamentul european este o onoare și o plăcere pentru mine să vă primesc astăzi la strasbourg. Ieri, domnule președinte, l-am primit domnul Musafaki, președintele uh, Uniunii Africane, iar vizita dumneavoastră se înscrie în uh, parteneriatul din ce în ce mai apropiat între Uniunea Europeană și uh, țările africane. Vreau să subliniez activitatea extraordinară pe care o derulați la dumneavoastră în țară. Ați ieșit dintr-un război civil, ați consolidat instituțiile și statul de drept, ați redresat, dinamizat și diversificat economia pe o temelie industrială. Ați îmbunătățit indicii sociali. Côte d'Ivoire este una dintre economiile cu mare creștere din lume. 8%, acestea sunt estimările din anul acesta și trebuie, poate să fie un exemplu pentru alte țări de pe continentul african, mai ales în Africa de vest. Totuși, mai este cale lungă de bătut. Lupta împotriva sărăciei, infrastructurile, educația, sănătatea, accesul la apă potabilă și la electricitate. Să știți, totuși, că noi nu vom uita că d'Ivoire, în momentul în care noi am fost uh, loviți de atacurile teroriste la Grand Bassin, este vorba despre un flagel pe care nu putem să, împotriva căruia nu putem să, luplă, să luptăm singuri și avem nevoie de cooperare. Și prin intermediul a asociațiilor uh, regionale, cum ar fi CDAO, CDAO și Uniunea Africană. Uniunea și Uniunea Europeană, Europa și Africa au aceleași provocări și în ceea ce privește fluxurile migratorii. Trebuie să acționăm la rădăcina problemei. Acționăm mai bine, acționând mai bine în cadrul unei adevărate diplomații economice pentru a crea creștere economică și locuri de muncă. Prezența președintelui insulelor Marshall ne amintește cât de important este să acționăm pentru dezvoltarea durabilă a climatului. Côte d'Ivoire suferă de pe urma schimbărilor climatice. Secetă, inundații sau erodarea coastei. Iar uh, aici, securitatea, pacea, drepturile omului și gestionarea crizei, toate acestea sunt domenii concrete pe care le vom uh, uh, uh ataca în uh, la țara dumneavoastră în noiembrie și la Abidjan. Prezența dumneavoastră, domnule președinte, aici este foarte importantă și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vreau să știți, domnule președinte, că dorim să privim către Africa cu uh, prin lentilele africane, nu prin lentilele europene. Iată de ce cooperarea între noi este crucială și va fi crucială pentru pace, stabilitate, pentru lupta împotriva terorismului și lupta împotriva migrației ilegale și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, domnule președinte, și vă dau cuvântul. Obrigado, Domnule președinte al Parlamentului European, stimate Antonio Tajani, distinși deputați europeni, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a lua cuvântul în această dimineață în fața Parlamentului European, reunit în sesiune plenară. Este o onoare și un privilegiu pentru mine și pentru țara mea să mă aflu aici, deoarece dumneavoastră reprezentați uh, peste 500 de milioane de cetățeni europeni, constituind astfel uh, în, uh, în baza diversității culturale, angajamentelor politice și în baza experienței dumneavoastră foarte bogate, un auditoriu excepțional și prestigios. Aș dori să profit de această ocazie pentru a aborda în fața dumneavoastră marile provocări cărora trebuie să le facă față Africa în următoarele decenii. Am să vă vorbesc apoi despre țara mea, Coasta de Fildeș, care s-a angajat pe calea emergenței, după cum bine știți. Domnule președinte, distinși deputați, pe 25 martie 2017, Uniunea Europeană a celebrat în orașul etern Roma cea de-a 60-a aniversare a semnării tratatului de la Roma. Aceste tratate au uh, trasat um, drumul unei solidarități între națiuni uh, odinioară în război Părinții fondatori ai Tratatului de la Roma au avut ideea ingenioasă de a pune la oaltă resursele și inteligențele în uh, slujba clădirii unui spațiu de pace, securitate și prosperitate partajată. Astfel, Europa constituie o sursă de inspirație pentru întreaga lume și, îndeosebi, pentru continentul african. În această perioadă asistăm, din păcate, la o pierdere de identitate în mai multe regiuni ale lumii și în acest context sunt convins că aici, în această nobilă adunare, veți putea să găsiți în dumneavoastră energia necesară pentru a promova spiritul de solidaritate, de deschidere și de pace pe care l-au promovat și predecesorii dumneavoastră. Această convingere se întemeiază pe faptul că încă de la crearea sa, Uniunea Europeană nu a încetat să comunice umanității credința sa de nezdruncinat într-o lume de pace, stabilitate și progres. Premiul Nobel pentru pace pe care l-ați primit în 2012 este o ilustrare remarcabilă a acestui fapt. Domnule președinte, distinși deputați, Viitorul umanității va depinde de politicile, actele și programele pe care le vom defini împreună în țările noastre, pe continentele noastre și la scară mondială. Altfel spus, lumea va deveni ceea ce vrem să devină. În acest sens, aș dori să subliniez astăzi trei provocări majore care vor avea un impact important asupra viitorului planetei noastre și asupra relațiilor între Europa și Africa. Știu că președintele Comisiei a evocat uh, în fața dumneavoastră problema păcii și securității. Și nu vreau să repet uh, acest lucru. Cele trei provocări despre care aș dori să vă vorbesc se referă la, schimb, la încălzirea climatică, la fluxurile migratorii și la expansiunea demografică. Domnule președinte, distinși deputați, Prima provocare se referă la schimbările climatice, la încălzirea climatică. Pe 12 decembrie 2015, conducătorii lumii s-au reunit la Paris pentru a adopta un acord istoric privind clima. Acest acord a fost ratificat de marea majoritate a statelor uh, participante, inclusiv de către Coasta de Fildeș, care a depus documentele de ratificare la ONU. Iar acest acord reprezintă pentru planeta noastră o oportunitate unică de a, de a limita încălzirea globală în, în limite rezonabile. Astăzi, mai mult ca oricând, este urgent să punem în aplicare acest acord pentru ca efectele nefaste ale schimbărilor climatice asupra oamenilor și ecosistemelor să fie controlate. În acest sens, uh, așa cum a făcut-o întotdeauna când s-a confruntat cu mari provocări, Europa poate să ne arate calea de urmat. Europa trebuie să continue să mobilizeze opinii, finanțarea și tehnologiile indispensabile pentru tranziția energetică, astfel încât acordul de la Paris să fie irreversibil. Acordul de la Paris ne-a oferit o oportunitate istorică, iar noi trebuie să îl transpunem acum în realitate. Astăzi, în momentul în care vă vorbesc, ploi uh, torențiale care sunt uh, consecința perturbărilor climatice, fac pagube importante în coasta de Fildeș, în mai multe regiuni din această țară. De, a, de asemenea, numeroase regiuni din Africa se confruntă cu valuri de secetă de o amploare fără precedent, care provoacă moarte și dezolare în mai multe comunități și forțează populația să plece din acele zone în masă. Distinși deputați, vreau să vă încurajez să faceți o prioritate din uh, protecția climei pentru a pune capăt acestor tragedii pe care le observăm în întreaga lume. Într-adevăr, există mai multe posibilități de a continua să trasăm această, această traiectorie către o creștere verde care utilizează puțin carbon. Această posibilitate include o gestionare rațională a resurselor naturale și a ecosistemelor, valorificând în același timp um, potențialul lor de dezvoltare economică. Împreună trebuie să încurajăm reziliența în cadrul comunităților, reducând toate formele de discriminare în special uh, la adresa femeilor. Va trebui să lucrăm cu toții pentru a institui politici de redistribuire mult mai eficiente și mult mai echitabile ale bogăției. Domnule președinte, stimați deputați, a doua provocare despre care aș dori să vă vorbesc este și cu care se confruntă planeta noastră este cea a fluxurilor migratorii nereglementate și uh, a ocupării în rândul tinerilor. La summitul de la Valeta, în ceea ce privește migrația, uh, în noiembrie 2015, am uh, comunicat uh, participanților că evenimentele dramatice care cauzează moartea mii de persoane în apele Mediteranei și în Sahel necesită mai multă uh, solidaritate și de uh, cooperare între Europa și Africa. Pentru asta însă trebuie să acționăm pe termen lung și să combatem toți factorii care cauzează această situație. Este urgent, deci, să, să readucem pacea și securitatea în Sahel și să încurajăm o soluție politică um, care să ducă la un consens um, și la rezolvarea conflictului din Libia. În același timp, conflictele și criminalitatea organizată nu sunt singurele care explică uh, mișcările migratorii constatate în ultimii ani înspre Europa. Trebuie să adăugăm la aceste cauze Uh, sărăcia, șomajul și deficitul de democrație într-o serie întreagă de țări. Tocmai de aceea, luni 12 iunie 2017, la conferința G20 Parteneriat cu Africa, am sugerat punerea în aplicare a unui plan care ar avea ca obiectiv facilitarea unor investiții masive în Africa. Asta pentru a crea locuri de muncă, în special pentru tineri. Asta ar contribui la reducerea fluxurilor migratorii ilegale înspre Europa. Având în vedere importanța acestei perspective, mulți dintre noi am Uh, um, sugerat ca acest plan să se numească planul Merkel. Am explicat că mișcările migratorii în interiorul Africii sunt însă cu mult uh, superioare ca volum a celor uh, între Africa și Europa. Côte d'Ivoire, uh, în momentul de față, este casa a 5,5 milioane de cetățeni străini. Deci, și, și asta la o populație totală de aproximativ 24 de milioane. Deci 26% din populație sunt uh, cetățeni străini. Transferurile acestor uh, diaspore în fiecare uh, an reprezintă 1% din uh, PIB-ul uh, țării noastre. Noi vom continua să dăm dovadă de solidaritate și de ospitalitate și vom încerca să contribuim la buna dezvoltare a țărilor vecine. Țara mea va continua să uh, dea dovadă de solidaritate față de toate aceste populații. Însă este important să fim sprijiniți astfel încât să putem crea locuri de muncă și să putem rămâne o, um, o țară care um, este ospitalieră. Domnule președinte, această, acest tineret care este, este supus tentației aventurii europene, de multe ori este victima unor rețele mafioase, a unor organizații teroriste care se hrănesc din vulnerabilitatea și din frustrările lor. Trebuie să acționăm tocmai um, față de acești tineri, um, informându-i, um, încercând să îi ajutăm să conștientizeze că le va merge mai bine în Africa decât altundeva. Însă, de asemenea, trebuie să îi respectăm și să le respectăm demnitatea trebuie să nu uităm uh, primul articol din Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU pe 10 decembrie 1948 la Paris. Și citez. Toate ființele umane se nasc libere și egale, uh, în demnitate și în drepturi. Au uh, rațiune și conștiință și trebuie să acționeze unele față de celelalte într-un spirit de fraternitate. Acesta este starea de spirit, de deschidere uh, pentru cooperare asupra um, unor serii întreag, uh, unei serii întregi de chestiuni de interes mondial. Deci, în acest spirit, Coasa de Fildeș își va exer- uh, exercita mandatul în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru perioada 2018-2019. Și din acest punct de vedere aș dori să mulțumesc tuturor țărilor dumneavoastră pentru sprijinul de care au dat dovadă în, în, în uh, momentul în care uh, Coasa de Fildeș a fost aleasă în Consiliul de Securitate al ONU. Acest mandat pe care ni l-ați încredințat uh, se va desfășura sub semnul păcii. Domnule președinte, stimați deputați, Ultima provocare despre care aș dori să vă vorbesc este cea a expansiunii demografice. Conform uh, previziunilor Diviziei pentru Populația ONU, populația mondială la 7,4 miliarde de persoane în momentul actual, dintre care 1,2 miliarde de africani, în 2056 va depăși 10 miliarde iar uh, Africa va cunoaște uh, creșterea cea mai puternică, 54% din creșterea demografică mondială până în 2050. Astfel, Africa va uh, ajunge din urmă populația unor zone, unor regiuni mult mai dezvoltate, precum America de Nord și Europa. Nigeria, în 2050, va deveni al, a cincea țară cea mai populată, înaintea Braziliei, Statelor Unite, Indoneziei și Pakistanului. Iar Republica Democratică Congo și Etiopia vor înlocui Rusia și Mexicul în lista uh, țării, celor 10 țări cele mai populate în lume. Deci iată care va fi Uh, locul acestor mari uh, țări uh, în următoarele decenii. Această creștere va fi și mai puternică în ceea ce privește populația la vârsta activă. Populația activă în Africa subsahariană va crește de la 518 milioane astăzi la 1,3 miliarde în 2050. Domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, Africa va continua în mod paradoxal să fie regiunea cea mai tânără a lumii până la finalul acestui uh, secol. Toți uh, liderii africani uh, sunt conștienți de asta, dar și cei din întreaga lume. Stabilitatea Africii, dar și a restului lumii, va depinde de cum va fi tratată Uh, chestiunea tineretului în uh, următoarele decenii. Trebuie să se țină cont de expansiunea demografică în, în programele de dezvoltare și asta va necesita un accent uh, puternic pus asupra capitalului uman, mai ales asupra educației, sănătății și formării profesionale. Vor trebui să se facă investiții majore în infrastructură, inclusiv în uh, mari proiecte subregionale, uh, în transport, electricitate, educație, sănătate. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să vă vorbesc și despre progresele uh, obținute de către țara mea, care, după un deceniu de criză, este astăzi o țară pașnică și care se bucură de o creștere economică. Progresele au fost rezultatul mobilizării și hotărârii uh, ivorienilor. Au fost de asemenea posibile uh, datorită importantei contribuții tehnice și financiare din partea partenerilor noștri, printre care Uniunea Europeană, în domenii precum guvernanța, agricultura și energia. Aș dori deci să profit această oportunitate pentru a saluta și a mulțumi Uniunii Europene pentru uh, sprijinul și uh, cooperarea de care au dat dovadă. Parteneriatul uh, cu comunitatea internațională și mai ales cu Uniunea Europeană a permis uh, Coastei de Fildeș să obțină performanțe excepționale. În ultimii șase ani, rata de, creș- de creștere a economiei a fost de 9% pe an iar previziunile pentru perioada 2017-2020 sunt la aproximativ 7-8% pe an. Rata inflației a fost menținută sub 2% datorită legăturii cu euro, iar deficitul bugetar a fost uh, stăpânit și este la aproximativ 3% din PIB. În acest an uh, situația este oarecum diferită din cauza um, scăderii drastice a prețului uh, la cacao. Și noi suntem cel mai mare producător mondial uh, de cacao, iar prețurile au scăzut cu aproximativ 40%, însă vom continua pe această cale. Coasa de Fildeș deci, în continuare este cel mai mare producător mondial de cacao și de caju. Și, de asemenea, este cel mai mare producător african de ulei de palmier și de cauciuc. Uh, coasa de Fildeș este unul dintre uh, reformatorii uh, pe locurile cele mai ridicate în clasamentul Doing Business al Băncii Mondiale. În domeniul energiei, Coasa de Fildeș este pe cale să devină un hub energetic în Africa de Est, cu o capacitate de 2000 de MW în 2016, care va trece la 4000 de MW în 2020. Astăzi, coasta de Fildeș uh, dispune de una dintre rețelele de infrastructură cele mai dense și diversificate în Africa. Um, fie că este vorba de șosele, de porturi sau de aeroporturi. De asemenea, Coasa de Fildeș a făcut progrese în domeniul reformei securității inclusiv în domeniul dezarmării, a demobilizării și a reintegrării foștilor combatanți. Iar la acest program Uniunea Europeană a contribuit cu succes. Iar evenimentele recente nu pun sub semnul întrebării această bună evoluție. Indicele de securitate astăzi este același ca la Geneva sau la New York. Reformele vor continua și se vor intensifica astfel încât Coasa de Fildeș să aibă forțe de apărare și de securitate profesionale care să contribuie la menținerea păcii. Doamnelor și domnilor, uh, suntem la cât, cu câțiva ani înainte de expirarea în 2020 a acordului de parteneriat de la Cotonou și a venit momentul să ne gândim la un nou parten- acord între Africa și Europa. Aș dori să vă su- sugerez câteva idei care se inspiră din relațiile exemplare pe care Coasa de Fildeș le-a întreținut cu Uniunea Europeană. Aceste relații trebuie să fie sincere, bazate pe încrederea reciprocă și pe asumarea uh, la nivel național a proiectelor. De asemenea, ă, trebuie să se facă apel la instrumente de finanțare flexibile și să se țină cont de mecanismele naționale de gestiune și de control care ar putea fi consolidate dacă acest lucru este considerat necesar. Bineînțeles, vom putea ă, aborda mai în profunzime aceste elemente cât se poate de importante pentru țara mea. La final, aș dori să invit toate țările pe care le reprezentați să participe la următorul summit uh, Uniunea Europeană-Africa, ce va avea loc în uh, noiembrie la Abidjan. Această reuniune importantă se va derula în tradiția ospitalității ivoriene și va fi ocazia de a uh, discuta cooperarea internațională necesară pentru a uh, răspunde la noile provocări cu care se confruntă umanitatea. De, mm, și anume tot ce ține de uh, dezvoltare și de uh, tineri. Stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult și aș dori să-i mulțumesc și președintelui Antonio Tajani pentru invitația sa. Mă impresionează primirea călduroasă din partea dumneavoastră și participarea Uh, dumneavoastră care mi-a dat ocazia să vă vorbesc despre provocările cu care ne confruntăm, nu numai în Côte d'Ivoire, cât și la nivelul întregii planete. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, pentru discursul dumneavoastră. Parlamentul European va juca un rol important în dialogul cu țara dumneavoastră, va fi protagonist și în dialogul cu țara dumneavoastră, bineînțeles, și cu Africa. Noi uh, partajăm aceleași provocări, șomajul în rândul tinerilor, lupta împotriva terorismului, împotriva migrației ilegale și împotriva schimbărilor climatice. Ați subliniat dumneavoastră importanța creșterii demografice. Iată de ce Europa trebuie să se angajeze mai mult uh, și uh, la dumneavoastră acasă dacă vrem să ne rezolvăm și problemele noastre și trebuie să colaborăm pentru a reduce problemele, pentru a reduce șomajul și a da speranță tuturor tinerilor africani avem uh, posibilitatea de a ne asigura că uh, visul tinerilor africani de a locui la ei acasă nu, se, nu va fi distrus de anumite probleme. Suntem alături de dumneavoastră, iar Parlamentul European va juca un rol important în ceea ce privește acest aspect. Încă o dată vă mulțumesc pentru Uh, că ați fost alături de noi. Aveți uh, aici o sală plină de prieteni și ușa noastră vă este întotdeauna deschisă. συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Se reia ședința plenară și trecem acum la voturi. Doamna von Stoich are un punct de procedură, da? Aveți cuvântul, doamnă. Student. Mulțumesc, domnule președinte. Mă refer la articolul 31 din regulamentul de procedură luni la uh, prezidiu, la birou, s-a discutat un raport uh, referitor la uh, clădirea din Bruxelles, care este considerată atât de dărăpănată, um, încât trebuie demolată. Nu spun că sunt împotriva demolării clădirii, dar acest raport a ajuns în presă, dar nu și la deputat. Cred că avem dreptul să vedem acest raport